propunerea comună de rezoluție privind libertatea de exprimare în Kazakhstan. Au cuvântul mai întâi autorii. Vă rog. I'm sorry, I'm... Doamna Zdanoca. The resolution and I'm not speaking on... Mă scuzați, dar eu uh, sunt autor al rezoluției, nu vorbesc în numele grupului. Mă scuzați, este invers. Așa apare pe listă, spune președinta, pe ecrane numele dumneavoastră este trecut la autori. Dar uh, vreau să vă informez că mai târziu nu veți primi cuvântul, pentru că nu sunteți pe lista vorbitorilor. Deci fie luați cuvântul acum, fie nu mai luați cuvântul deloc. Doamna Zdanoca, eu sunt uh, vicepreședinta delegației cu Asia Centrală și în această uh, funcție susțin dialogul deschis cu Kazakhstanul. Uniunea Europeană are interesul de a accelera cooperarea cu un actor uh, internațional atât de important cum este Kazakhstanul și deci aș dori să pun următoarele întrebări colegilor mei. punem sub semnul întrebării uh, ideea Kazahstanului de a candida la uh, un post nepermanent la Consiliul de Securitate în 2017? În rezoluție se vede că noi dorim să dăm niște lecții Kazahstanului în legătură cu libertatea de exprimare, deși nici noi nu stăm foarte bine la capitolul acesta. În decembrie, în Parlament, s-a adoptat o rezoluție referitoare la măsurile din ultimii ani din Ungaria, care au dus la o deteriorare sistematică a situației statului de drept și a drepturilor fundamentale în domeniul libertății de exprimare. Din ianuarie am dezbătut situația statului de drept și a independenței media în Polonia. Și în țara mea, în Letonia, Parlamentul tocmai a adoptat în prima lectură noi prevederi referitoare la dreptul penal ce țin de condamnarea la închisoare pentru acțiuni împotriva statului, chiar acțiuni non-violente. Și de asemenea pentru cooperarea cu uh, organizații străine, dacă acestea dăunează intereselor de securitate uh, ale statului. Eu condamn textul referitor la libertatea de exprimare și cred că trebuie să luptăm pentru aceste libertăți împreună, dar nu unii împotriva altora. După acest discurs am înțeles care e problema dumneavoastră, pentru că subiectul era Kazakhstan și nu altul, dar asta e. Domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Kazakhstan este în continuare gravă, în ciuda recomandărilor um, în cadrul relațiilor comerciale. Minoritățile um, sunt agresate de poliția din comunitățile locale și anumiți reprezentanți opoziției sunt deținuți arbitrar și funcționarii serviciilor de securitate au fost acuzați că folosesc tortura și maltratările împotriva activiștilor societății civile. Guvernul kazak limitează mult libertatea de reunire, de exprimare și de practicare a religiilor, în ciuda solicitărilor Comunității Internaționale de a face pași înainte în ceea ce privește libertatea de exprimare. Guvernul a adoptat o nouă legislație care de facto limitează și mai mult exprimăm preocuparea noastră profundă în legătură cu uh, situația sătele civile, oponenții împotriva guvernului și azililor din această țară. Cerem ca Uniunea Europeană și prin uh, acordurile bilaterale actuale să ceară din partea autorităților ca Zahe uh, anchete și sensibilitatea noastră față de astfel de cazuri de încălcările drepturilor omului nu trebuie să fie adoptate intereselor uh, superioare. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum urmează domnul Cernetski. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowne koleżanki, szanowni koledzy. Domnule comisar, stimați colegi, nu o să vorbesc despre situația din Letonia ca doamna Zdanoka și o să mă refer la situația din Kazakhstan. Am vizitat acest stat de șapte ori. Am vizitat cele două capitale, Almata și apoi Astana. Și am făcut o călătorie de 2000 de kilometri prin Kazakhstan. Cred că cunosc destul de bine această țară. Și mi se pare că ar fi potrivit să luăm cuvântul pe marginea unor teme pe care le cunoaștem. Am luat cuvântul cu ocazia dezbaterii privind criza refugiaților pentru că am vizitat, de exemplu, și o tabără de refugiați. Revenind la situația din Kazakhstan, libertatea de exprimare și situația drepturilor omului sunt percepute diferite față de uh, Uh, ce se întâmplă în statele uh, membre ale Uniunii Europene și Kazakhstan rămâne cu toate acestea un partener important al Uniunii Europene. Vă mulțumesc uh, pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Kellam are cuvântul. Mulțumesc. Domnule comisar Han, suntem foarte îngrijorați în legătură cu libertatea de exprimare în Kazakhstan. S-a semnat recent acordul de cooperare și parteneriat aprofundat, ceea ce reprezintă un pas important înainte. Dar această relație trebuie să fie bazată pe valori comune și pe reforme puse în aplicare. Nu e vorba de a da lecții unui partener, e vorba de valori comune, de a împărtăși valori. Dar avem semnale că se sporesc represaliile la adresa uh, activiștilor din Kazakhstan și uh, chiar atunci când s-a semnat acordul uh, menționat, au fost uh, atacați jurnaliști, uh, autori de pe site-ul Nakanune, uh, Iulia Kozlova a fost uh, arestată și vreau să cer să fie eliberat liderul opoziției Vladimir Kazov și mai mulți jurnaliști, uh, blogări, ca domnul Narimbaev, ca domnul Mambetalin și alții. Știu că suntem departe geografic, însă în spirit ne simțim foarte aproape de aceste persoane și credem că este important ca în Kazakhstan să existe libertate de exprimare pentru cetățeni liberi. Mulțumesc, domnul Paet, un minut. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Situația libertății de exprimare în Kazakhstan, în Kazakhstan s-a deteriorat în ultimii ani. Reprezentanții mass media independente, blogării suferă presiuni din partea autorităților doar pentru că își fac meseria și exersează dreptul de a exprima opinie. Oamenii sunt hărțuiți și pentru că sunt activi în mediile sociale. Cerem autorităților din Kazakhstan să se asigure că se respectă drepturile omului și mass media și societatea civilă vor putea să uh, își realizeze activitățile fără a se teme de hărțuire. Acordul uh, consolidat de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană trebuie să fie legat de garanții privind statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale în Kazakhstan. Eu mă bucur că Kazakhstanul s-a alăturat Organizației Mondiale a Comerțului, dar e important ca Kazakhstanul să își respecte obligațiile internaționale și în alte domenii, să respecte statul de drept, să garanteze certitudine juridică companiilor internaționale care funcționează în Kazakhstan și protejarea investițiilor acestora. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul sau doamna Sa Sanchez Caldentei. Kazakhstan este uh, cea mai bogată fostă țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică și, din motive uh, geopolitice, Uniunea Europeană consideră Kazakhstanul ca fiind un partener cheie. Corupția este însă în continuare o, o problemă în acest stat, ceea ce face ca oponenții politici, jurnaliștii, blogării, toți cei care se opun regimului au de suferit diferitele standarde inter- internaționale nu sunt respectate, uh, sindicaliștii sunt uh, dați în uh, judecată și în acest context Uniunea Europeană își revizuiește strategia referitoare la Asia Centrală și pare să se axeze mai degrabă pe interesele geostrategice și să ignore situația drepturilor omului. Noi considerăm că ar trebui să ne preocupe mai mult situația drepturilor omului în statele partener ale Uniunii Europene. Nu ar trebui să ne asociem cu state care încalcă drepturile omului. Mulțumesc, domnul Panțeri, are cuvântul. Grație. Mulțumesc, domnul președinte. Arestările și deținerile unor ziariști și blogări din decembrie anul trecut în multe cazuri cu puține zile înainte de semnarea acordului consolidat, consolidat de parteneriat și cooperare între UE și Kazakhstan, care conține clauze clare privind respectarea drepturilor omului, libertății mass media și libertății de exprimare, reprezintă un semnal foarte preocupant pentru comunitatea europeană. Dincolo de cazurile recente menționate în textul rezoluției, se pare că autorităților kazahe la nivel internațional încearcă să controleze mass media uh, interzisă în Kazakhstan, dar care își continuă activitatea în uh, străinătate, cum ar fi Republica, care a atacat autoritățile din Kazakhstan în tribunalele americane. Se folosește des încă uh, articolul din codul penal privind inspirarea urii sociale și împotriva persoanelor care critică autoritățile. Din aceste motive este indispensabil ca această rezoluție să fie adoptată azi. Vă mulțumesc. Și după autori dăm acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Din partea PPE are cuvântul colegul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mă alătur vorbitorilor care au luat cuvântul până acum, autorii acestui text. Cred că este foarte corect să discutăm situația drepturilor omului și a libertății de exprimare în Kazahstan. Kazahstan a semnat un acord strategic de parteneriat și deci trebuie să fim atenți la modul în care sunt tratate libertățile și drepturile omului uh, de bază în această țară, libertatea de exprimare și, și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că doar peste câteva zile vor avea loc uh, alegeri parlamentare anticipate în Kazakhstan și trebuie să monitorizăm buna desfășurare a acestor uh, uh, alegeri. Trebuie să se respecte votul secret și liber. S-a vorbit foarte mult despre oprimarea bloggerilor, a jurnaliștilor independenți, a liderilor opoziției. Dacă Kazakhstanul dorește să rămână un partener mm, corect și solid pentru noi, așa cum ne dorim și noi, trebuie să elibereze pe acești jurnaliști și blogger, altfel nu se poate. Mulțumesc, doamna Lauristin. Aitäh, proua eesistuja. Eh, ma tahaksin sotsiaaldemokraat... mulțumesc, doamna președintă. Eu, în calitate de social-democrat, aș dori să afirm în numele grupului nostru politic că, pe de o parte, eforturile Kazahstanului de a se apropia de Uniunea Europeană sunt importante și trebuie sprijinite. de altă parte, trebuie să cerem Kazahstanului să respecte acordul de cooperare și de parteneriat. În acest moment există o contradicție. Kazahstanul persecută liderii opoziției Uh, și există oameni care au primit statutul de refugiat în Uniunea Europeană. Sunt uh, persecutate și organizațiile mass media care nu își mai au uh, sediul social în Kazakhstan. Acest acord de cooperare și parteneriat aprofundat va trebui să fie ratificat de parlamentele tuturor statelor membre și în acest context va trebui să vedem dacă în Kazakhstan se respectă libertățile și drepturile din acest acord și din propria Constituție a Kazakhstanului. Eu sprijin această rezoluție în totalitate și cer statelor membre să vadă ce se întâmplă în uh, Kazakhstan și să încercăm să bunătățim situația prin uh, presiunile exercitate de noi. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Chiuciuc, un minut. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Хан, уважаеми колеги. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Han, dragi colegi, ca și celelalte state din regiune, Kazakhstanul are o istorie Bogata a făcut parte din URSS și a fost prima țară din Asia Centrală care a încheiat un acord de cooperare cu Uniunea Europeană. De aceea avem proiecte comune cu această țară. De 25 de ani această țară își caută identitatea democratică, dar în ciuda acestor elemente, sistemul politic uh, pare o oligarhie. În ultimii ani, principiile democratice sunt încălcate blogger și ziariști sunt privați de libertățile lor. De ce? Pentru că doresc doar să-și exerceze libertatea de exprimare. De aceea cer autorităților din Kazakhstan să-și respecte angajamentele luate în fața comunității internaționale și în cadrul OSCE. Mass media independentă, ziariștii și cetățenii trebuie Uh, să beneficieze de aceste libertăți. Mulțumesc. Domnul Frunzulic, aveți cuvântul. Dear colleague, dear friend, uh, as you know... Mm, stimate coleg, după cum știți, acordul de parteneriat între UE și Kazakhstan încă trebuie ratificat de unele dintre parlamentele statelor Uniunii Europene. Nu credeți că, având în vedere situația, ar trebui să cerem unor parlamente să încetinească procesul de ratificare pentru că Kazakhstanul să pună în aplicare recomandările Uniunii Europene în ceea ce privește um, libertatea de asociere și respectarea drepturilor omului? Vă rog să răspundeți. Mulțumesc pentru întrebare, domnule Frunzulica. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Kazakhstanul trebuie să respecte toate angajamentele pe care și le-a luat în ceea ce privește drepturile omului și libertatea de exprimare și doar apoi putem continua discuțiile cu această țară. Are cuvântul domnul sau doamna Zarneanopoulos. Μετά Mulțumesc. După desfințarea Uniunii Europene, ne mai întrebăm, de Uniunii Sovietice, spune vorbitorul, ne întrebăm ce se mai întâmplă în acele state. Condamnăm reprimarea drepturilor fundamentale și încălcarea libertăților fundamentale. Uh, în raport nu se menționează aceste lucruri, faptul că și comuniștii și sindicaliștii sunt afectați. Nu se spune niciun cuvânt despre tentativa de asasinat la adresa anumitor persoane, nu se vorbește despre faptul că zeci și sute de luptători, de militanți, de activiști au fost răniți și chiar omorâți. Uniunea Europeană este îngrijorată în mod selectiv, iar uh, în statele membre ale Uniunii Europene se aplică uh, reguli similare cu cele condamnate aici. Dorim să ne opunem cu cele întâmplate comuniștilor în Kazakhstan. Mulțumesc. Vážená paní předsedající, pane... Domnul Svoboda. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Toți cei prezenți în această aulă știm că libertatea de exprimare este o, o premisă fundamentală pentru exercitarea uh, democrației. Apărarea dreptului la un liber schimb de opinii este uh, un principiu democratic și orice încălcare a acestui principiu este uh, nedemocratică. Informația nu poate fi oprită uh, în a se răspândi. Și este inacceptabil să se recurgă la acuzații legate de trafic de substanțe uh, stupefiante pentru a limita uh, libertatea de exprimare. Am vizitat de mai, de mai multe ori Kazakhstanul și aș dori să vă atrag atenția asupra punctului 10D din preambulul rezoluției noastre. Um, doamna Kozlova uh, este acuzată în, în continuare de elemente care ar putea să o uh, să-i aducă o sentință de privare de libertate de până la 10 ani. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului Mamikins. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, bineînțeles, situația libertății de exprimare în Kazakhstan este departe de a fi ideală. Sunt multe de făcut și de guvernul din Kazakhstan și de societate în sine. Știu îi cunosc personal pe mai mulți blogger din Kazakhstan. Înainte să fiu deputat, am fost și eu ziarist și am cooperat cu aceștia. Le-am permis să se exprime în țara mea, în cazul în care nu puteau să exprime în țara lor. Dar aici e vorba de altceva. Cum putem să dăm lecții Kazakhstanului, având în vedere ce se întâmplă la noi acasă, de exemplu în țara mea, Letonia? În țara mea, o, o persoană, Maxim Cotelos, a fost uh, condamnat la șase luni de închisoare doar pentru că a scris pe internet o glumă în legătură cu unirea Letoniei cu Rusia. Și aceasta este o încălcare a libertății de exprimare. Vă mulțumesc că ați fost ultimul vorbitor de pe listă. Acum trecem la Catch the Eye. Are mai întâi cuvântul domnul Tajani. Domnule Tajani, aveți cuvântul. Antonio, Antonio, ai cuvântul. Dar am cerut cuvântul pentru următoarea dezbatere, doamnă vicepreședinte. Bine. Lista era lungă, acum e mai scurtă. E bine așa. Domnul Kukan. Mulțumesc, doamnă președinte Kazakhstanul a devenit primul stat din Asia Centrală care are un acord de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. Ne așteptăm ca aceste relații bilaterale sporite să completeze eforturile Kazakhstanului de reforme democratice și uh, ne așteptăm ca acest stat să continue pe această cale. Avem o relație puternică cu Kazakhstanul, cu toate acestea trebuie să subliniem faptul că se fac presiuni tot mai mari asupra uh, presei independente și asupra mm, societății civile. Jurnaliștii uh, hărțuiți de autorități sunt din ce în ce mai numeroși. Libertatea de exprimare nu poate fi compromisă nici măcar în numele combaterii terorismului și asta e valabil mai ales într-un mediu preelectoral pentru ca alegătorii să-și poată alege candidații în mod corect. În martie, pe 20, vor avea loc alegeri parlamentare și subliniez că este important să se implementeze toate recomandările OSCE și UE. Mulțumesc, domnul Caputo. Next debate. Următoarea dezbatere. Dragi colegi, dar ridicați foarte devreme cartonașele și atunci nouă ne e greu să ne dăm seama la ce dezbatere doriți să interveniți. Vă rog frumos să așteptați până când ajungem la sfârșitul acestei dezbateri ca să nu mai fie confuzii. Domnule Marias, la ce dezbatere? La aceasta? Vă rog. Η κρατικά ελεγχόμενη οικονομία στο Καζακστάν έχει πληγεί σοβαρά από την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Mulțumesc. Kazakhstanul a fost foarte afectat de scăderea prețurilor petrolului care s-a întâmplat din vară încoace și criza va continua pe tot parcursul anului 2016. În acest context, poporul este nemulțumit și se exprimă. Trebuie să se respecte drepturile minorităților, mai ales în partea rusă și, de asemenea, voința poporului kazak. Dar um, regimul um, uh, încearcă să uh, reducă la tăcere presa, se încalcă drepturile lucrătorilor și libertățile colective. Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj hotărât Kazahstanului, un partener comercial foarte important din Asia Centrală. Ne dorim în acea regiune stabilitate și creștere, dar pentru asta trebuie respectate drepturile omului înainte de toate. Și trebuie să fie pace între creștini și musulmani. Mulțumesc, stimate coleg. Aș dori acum să vă întreb, domnule Castaldo, la dezbaterea aceasta doriți să interveniți? Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, comentăm o situație foarte gravă de încălcări ale drepturilor omului, tratamente inumane, degradante, tortură, medierea Uh, încălcările libertății de exprimare și mass media controlată prin manevre administrative și pretextul securității naționale. Ca să nu vorbim despre intimidări constante împotriva ziariștilor care încearcă totuși să-și facă datoria, așa cum s-a întâmplat în cadrul uh, lui Adam Bol uh, în decembrie 2014 Autoritățile din Kazakhstan uh, au încercat chiar să blocheze accesul la internet um, a unor persoane fără decizie în justiție. 2015, introducerea noul, în noul cod penal s-a uh, introdus delictul de incitare la discordie. Astfel, uh, reprezentanților ONG-uri nu, își mai pot, uh, nu se mai pot achita de rolul lor în societatea civilă. Iată cum arată situația în Kazakhstan. Acum, dragi colegi, eu vă invit să uh, fim, să nu permitem ca valorile noastre uh, și libertatea uh, drepturilor omului și drepturile omului să nu fie sacrificate în fața prețului barilului de petrol. Mulțumesc! a Mulțumesc. Domnul Polceac, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. În continuarea celor spuse de domnul Castaldo, aș dori să spun că noul cod penal din uh, Kazakhstan suscită dezbaterea prinsă și îngrijorări profunde. Colegul meu a amintit o infracțiune nou definită, a fost uh, îngredită și libertatea de uh, întâlnire și de a organiza demonstrații. O mass media independentă este un principiu fundamental al unei societăți democratice, dar și libertatea de asociere este un uh, principiu la fel de important. Au fost uh, menționate următoarele alegeri uh, parlamentare, însă a văzut că la ultimele alegeri prezidențiale chiar și candidații opoziției au afirmat că președintele în funcție, domnul Nazarbayev, este cel mai bun candidat. Deci, în mod evident, statul de drept nu este respectat și Uniunea Europeană trebuie să devină mai activă din acest punct de vedere. Vă, mul- vă mulțumesc că am încheiat inter- uh, procedura intervențiilor spontane și dau acum cuvântul domnului Han, în numele Comisiei. Madam Chair, uh, honorable members. Uh... Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația drepturilor omului din Kazakhstan. Libertatea de exprimare ar trebui să fie garantată și este garantată de Constituția Kazakhstanului și uh, Kazakhstanul și-a asumat uh, anumite angajamente pe plan internațional și în fața Uniunii Europene. Uniunea Europeană întotdeauna a cerut îmbunătățirea uh, situației drepturilor omului din Kazakhstan și s-a referit întotdeauna la problemele legate de libertatea de exprimare în dialogul purtat cu Kazakhstan. Suntem îngrijorați de sporirea presiunilor asupra presei independente. În ultimii ani mai multe ziare au fost închise sau au fost uh, dezavantajate și acest lucru are un impact nu doar asupra publicațiilor respective, dar duce la instituirea unei autocenzuri asupra restului mass media. Libertatea de exprimare pe internet este limitată, de exemplu. Am văzut că de curând mai mulți blogări au fost uh, dați judecate pentru declarațiile făcute pe mediile de comunicare sociale. Unii dintre aceștia au fost eliberați, însă nu se bucură de o libertate de uh, de circulație totală. Ne îngrijorează de asemenea modificarea cadrului legislativ care redefinesc uh, defăimarea, atacul la persoană și demnitate. Uh, cerem Kazakhstanului să uh, modifice articolul 174 din codul penal care impune sancțiuni penale pentru infracțiuni larg definite și care a fost folosit tocmai pentru a persecuta jurnaliști și blogări. Uniunea Europeană insistă asupra importanței liber- libertății de exprimare pentru evoluția democratică a Kazahstanului și pentru buna desfășurare a acordului de cooperare și de parteneriat cu Kazahstanul. Am în momentul în care acest acord a fost semnat uh, anul trecut, în altul reprezentant a insistat pe lângă partenerii din Kazakhstan asupra importanței uh, respectării libertății de exprimare și a drepturilor fundamentale. Uniunea Europeană a avut o abordare uh, co- coerentă de sprijinire a reprezentanților societății civile și uh, de promovare a libertății de exprimare prin intermediul instrumentului european pentru democrație și drepturile, drepturile omului și noi suntem pregătiți să conlucrăm cu toți partenerii relevanți pentru a rezolva acest subiect specific. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați uh, încheiat această dezbatere. Au fost depuse șapte propuneri de rezoluție. Dezbaterea a fost închisă și uh, votul va avea loc astăzi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni. Dau uh, cuvântul în primul rând autorilor. Doamna Lochbiller este prima. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația drepturilor omului din Egipt este dramatică și se înrăutățește. Autoritățile egiptene eh, reprimă libertăți fundamentale. Demonstrațiile sunt uh, risipite și uh, manifestanții sunt amenințați. Oricine este arestat în Egipt se află într-un mare pericol. Oamenii sunt arestați arbitrar și uh, reținuți săptămâni întregi, fără niciun fel de contact cu lumea externă. Asociațiile de drepturile omului au uh, notat mai multe cazuri de deținuți dispăruți. E cazul unor egipteni care au murit în închisoare. Tortura este răspândită și condițiile de detenție sunt teribile. Cei responsabili de încălcări ale drepturilor omului nu sunt niciodată deferiți justiției sau aproape niciodată. Am fost în Egipt acum câteva săptămâni și uh, cadavrul cercetătorului italian Regini fusese tocmai descoperit. Și mi s-a părut sinistru că în întâlnirile mele cu diferite persoane, activiști, jurnaliști și diplomați, mi s-a spus că moartea lui este legată de încălcările numeroase ale drepturilor omului în această țară. S-a sugerat chiar că membrii ai aparatului de securitate sunt responsabili de această moarte. Trebuie să transmitem un mesaj clar Egiptului. Reprimarea libertăților fundamentale nu are cum să ducă la un Egipt stabil și prosper. Cât timp nu se ameliorează substanțial situația drepturilor omului în Egipt, statele membre UE nu uh, pot să uh, nu pot să fie complice și trebuie să mențină interdicția de export de arme către această țară. Mulțumesc, domnul Belder. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Asasinarea groaznică a omului de știință italian Giuliano Regeni are potențialul de a afecta în mod negativ relațiile între Uniunea Europeană și Egipt. În drept urmare, trebuie să cunoaștem uh, faptele concrete. Trebuie să așteptăm încheierea anchetei comune desfășurate de autoritățile din Italia și din Egipt. Știm că există și legea care se referă la infracțiunea de blasfemie din Egipt, îndreptată împotriva copților din Egipt. Uniunea Europeană a cerut renunțarea la această lege și, în plus, ar trebui să cerem în Turciei să renunțe la politica uh, subversivă uh, îndreptată împotriva Egiptului. Mulțumesc, domnul Corau. Mulțumesc, doamnă președinte. Giulio Regeni a fost un tânăr european, un tânăr care dorea să contribuie la construcția unei societăți mai bune, libere. Și activitatea sa de cercetare l-a adus să abordeze uh, argumente incomode pentru autoritățile din Egipt, uh, subiecte care nu se regăsesc în mass media sau în politică. Din această cauză a fost torturat în mod barbar și ucis în circumstanțe încă neelucidate și acest lucru este inacceptabil. Giulio Regeni ar fi putut să fie fratele vostru, copilul vostru, nepo- nepotul vostru, un tânăr european cu sete de adevăr. În ciuda legăturilor între UE și Egipt, o poziție fermă și hotărâtă care să ne facă să cerem să se clarifice circunstanțele decesului lui Giulio Regeni este necesară. Nu trebuie să existe dubii în legătură cu faptul că uh, să nu, fie, să nu mai fie niciun dubiu, dubiu în legătură cu faptul că puterea și anumite interese uh, sunt acoperite de sânge și uh, vină. A, și acest poster este pentru a sprijini, pentru a sprijini familia lui Giulio Regeni. Are cuvântul acum domnul Borghețiu. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să, facă adevăr, să se stabilească adevărul și să se facă justiție. Um, în cazul lui Giulio Regeni. Am cerut comisiei să o facă și doamna Mogherini n-a spus nici măcar un cuvânt despre cazul Regeni. Moțiunea de rezoluție pe care o sprijinim și a fost semnată de toate partidele pare să fie doar un act de acuzare doar la adresa acestui regim, care este cu siguranță responsabil de uh, comportamente de cenzură. Mă întreb, atunci când Egiptul era sub conducerea lui Morsi. Și atunci Uniunea Europeană nu critica pe nimeni pentru că erau democrații, erau pentru libertatea presei, apărau drepturile omului. Da, ne-am săturat de as, o astfel de apărare a drepturilor omului. Trebuie să spunem ceva și despre tentativa de a implica un tânăr în activități probabil teleghidate de uh, centre de cercetare cu legături cu autoritățile britanice, dar sunt lucruri care aici nu sunt abordate. Are cuvântul acum domnul Zdehovski. Vážený pane komisaři, tento případ... Mulțumesc. Domnule comisar, cazul lui Giulio Regeni trebuie să fie într-adevăr considerat teribil ne face să ne întrebăm cât de uh, în siguranță se află cetățenii noștri în Egipt. Egiptul e un partener strategic pentru viitor, e o țară cu care cooperăm. Ar trebui să fie de partea noastră. Așadar, astfel de cazuri corelate cu evoluțiile din Egipt sunt șocante. Mă bucur că pentru prima dată Egiptul a uh, permis uh, Uh, cooperarea, în acest caz cu o echipă de uh, anchetatori italieni. Este bine, dar nu e suficient și în numele grupului PPE vreau să fac apel la autoritățile egiptene să facă tot ce se poate, tot ce se poate, repet, pentru siguranța tuturor cetățenilor UE, indiferent de religie, de afiliere politică sau de alte criterii. Trebuie să fie investigat cu atenție acest caz foarte grav. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul doamna Șache, 1 minut 30. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Plângem pierderea, de via- pierderea vieții acestui uh, student uh, it- italian. Însă este un eveniment care se întâmplă deseori în Egipt. În acest caz trebuie să cerem justiție, așa cum cerem uh, justiție în toate cazurile de dispariție din Egipt. În anul 2014, în 1700 de cazuri de dispariție, uh, serviciile de securitate au fost implicate în, în uh, acțiuni de tortură. Cerem autorităților din Egipt să colaboreze în totalitate cu autoritățile din Italia și cu cele internaționale pentru că avem nevoie de anchete credibile și independente. Uh, aceste anchete independente nu se întâmplă în majoritatea cazurilor în Egipt. Mă îngrijorează foarte, foarte mult campania Uh, guvernamentală din uh, Egipt de a aresta critici și opozanți din anul 2013. Mai mult de 22, 22.000 de oameni au fost uh, arestați și trimiși în închisoare conform autorităților egiptene și cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană să vorbească răspicat și cel puțin să pună capăt exporturilor de arme înspre Egipt Activitățile teroriste nu pot fi combătute prin încălcarea drepturilor civile și mă întreb uh, dacă uh, lecțiile din trecutul uh, recent au fost într-adevăr învățate de Uniunea Europeană. Cred că trebuie să ținem cont de ce s-a întâmplat în urma primăverii arabe. Mulțumesc, are cuvântul domnul Malteză. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut cinci săptămâni de la decesul lui Giulio Regeni și fiecare săptămână autoritățile egiptene au schimbat versiunea lor în legătură cu această tragedie, care acum pare un asasinat politic uh, realizat de regimul din Egipt împotriva unui tânăr doctorant din Uniunea Europeană. Guvernul meu însă nu Um, a denunțat uh, uh, această atitudine macabră și inter, um, stopând orice relații economice și politice cu regimul Asizi. Acest dictator face din terorismul de zi cu zi principalul instrument de guvernare. Astăzi, Parlamentul votează un act de demnitate. E un lucru bun, dar nu e suficient. Nu mai trebuie să considerăm aliații Europei regimuri liberticide, cum ar fi Egiptul lui Asizi sau Turcia lui Erdogan pentru că folosesc astfel de instrumente morbide pentru a-și uh, controla popoarele, pentru a reprima libertățile lor. Astfel, sprijinim terorismul. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Panzeri. Mulțumesc, domnul președinte. Parlamentul European nu doar condamnă tortura și uciderea lui Giulio Regeni, dar cere ca toate documentele și informațiile utile să fie transmise autorităților italiene pentru a putea să realizeze o anchetă rapidă și imparțială pentru a obține adevărul. Egiptul Ehm, trebuie să nu mai permită disparițiile forțate și tortura. După protestele din 2013, ehm, Egiptul de asemenea, trebuie să elibereze persoanele um, private de libertate doar pentru că au contestat pe reprezentanții societății civile. Trebuie să permite sindicatelor independente să funcționeze liber. Mă adresați dumneavoastră, domnule comisar Han. Egiptul este mm, cu siguranță un partener important al Uniunii Europene, dar nu poate să fie un partener cu orice preț. Și noi nu putem și nu dorim să închidem ochii în legătură cu ce s-a întâmplat. Eh, Mulțumesc. A cerut cuvântul un coleg eh, cu cartonașul albastru, dar nu-i voi da cuvântul pentru că e pe listă. Să nu uităm că mm, eh, votul trebuie să înceapă la timp. Acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi colegul Polciac. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunoaștem că situația din Egipt nu e simplă zilele acestea, dar uh, acest lucru nu justifică um, faptul că autoritățile încalcă drepturi și libertăți uh, de bază ale omului. Cazul lui Giulio Regeni este tragic, dar mai rău de atât este faptul că uh, se practică la modul instituționalizat eliminarea persoanelor care deranjează într-un uh, mod care nu corespunde cu standardele unui stat modern. Iar Egiptul cred că dorește să fie un stat modern dacă ne luăm după Constituția din 2014, însă nu e modern. Avem contradicții clare între prevederile din Constituție și punerea acestora în aplicare. Trebuie să condamnăm aceste practici. Sute de mii de persoane au dispărut din cauza forțelor uh, um, serviciilor de informații ale Egiptului. E clar că acest regim nu este unul democrat. Mulțumesc. Acum, în numele grupului uh, SND, are cuvântul doamna de Monte. Președinte, onorevoli Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm o rezoluție care se referă la încălcarea drepturilor omului în Egipt, dar în această rezoluție se vorbește despre cazul lui Giulio Regeni, despre decesul acestuia. Un tânăr doctorant de vârsta mea, uh, un tânăr plin de speranțe, avea toată viața înainte. A fost la Cairo pentru studii, dar din păcate uh, a fost asasinat după ce a fost fost uh, torturat. Egiptul ne-a restituit uh, corpul, dar uh, nu ne-a adus adevărul. Avem raport, relații comerciale strategice dar, uh, cu Egiptul, dar acestea nu trebuie să ne facă să nu cerem adevărul. Datorăm acest uh, adevăr familiei sale, prietenilor săi, comunității din Fiumicelo, de unde venea acest tânăr și dorim, uh, datorăm acest adevăr tuturor tinerilor care încă doresc să creadă în libertate și în dreptul la viață, care nu ni-l poate lua nimeni. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Buchner. Vielen Dank. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Drepturile omului și statul de drept sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Din strategia comercială, în contextul strategiei comerciale, trebuie să fim uh, mai atenți ca aceste valori să fie respectate de partenerii noștri. Trebuie să recunoaștem în același timp că drepturile omului peste tot în Orientul apropiat sunt călcate în picioare. Însă, în Egipt, în mod special, în ultimii ani, situația s-a înrăutățit în mod dramatic. În mod evident, guvernul dorește să interzică orice fel de activitate politică, chiar și activitățile politice care sprijină acest guvern. Drept urmare, rezoluția pe care, rezoluția pe care o discutăm uh, astăzi vine la momentul oportun și aș dori să lansez un apel Comisiei să-i cer ca măsurile propuse față de Egipt să fie și respectate. Vă mulțumesc, domnul Castaldo doar cuvântul. Un minut. Grazie, președinte. Oggi... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi trebuie să condamnăm uh, o crimă barbară, atroce. Nu trebuie să acceptăm ambiguitățile și manevrele pentru a ascunde tortura care să ne pot face să ne gândim că există o luptă internă pentru putere între uh, diferite grupuri politice din Egipt. Cerem Egiptului să stabilească adevărul în legătură uh, cu decesul lui Giulio Regeni, uh, să găsească vinovații, să pună capăt încălcărilor drepturilor omului și a libertății de exprimare, pentru că manevrele politice nu pot să justifice ceea ce este de nejustificat. Nu uh, se poate lupta împotriva terorismului prin uh, terorismul de stat nu se poate trece sub tăcere astfel de acte. Nu e suficient să comemorăm moartea lui Giulio. Trebuie să acționăm, trebuie să pretindem ca toată lumea să se achite de rolul său. Cerem adevăr și justiție pentru Giulio Regeni. Liber, uh, uh, adevăr și justiție. Mulțumesc. Urmează acum colegul sau colega Lopez. Un minut Păi estamos aquí para condenar la muerte. Ne aflăm aici pentru a condamna uh, moartea lui Giulio, dar de asemenea ca să amintim că și-a pierdut viața uh, ca mulți alții, ca mulți uh, alții în ultimii cinci ani în Egipt. De asemenea, trebuie să spunem că pe viitor Victimele nu pot fi respectate decât dacă se va afla adevărul, iar adevărul ne este ascuns în continuare. Cazul lui Giulio nu e unul uh, izolat, el se înscrie pe o listă foarte lungă de jurnaliști, avocați, activiști pentru drepturile omului, care au fost arestați și asasinați sau torturați în ultimii cinci ani în Egipt. Nu uh, trebuie ca această moarte să fi fost în van. Nu se poate ca aspirațiile lui Giulio să fi fost în van. Nu se poate să mai închidem ochii de acum înainte. Luptăm pentru stabilitatea într-un stat strategic, dar asta trebuie să se întâmple respectându-se libertățile. Trebuie spus acest lucru sus și tare. Mulțumesc, domnul Khan. Uh, thank you, madam. mulțumesc, doamna președintă condamn uh, uciderea atroce a lui Giulio Regeni și îmi uh, exprim solidaritatea cu rudele victimei. Avem nevoie de o anchetă independentă a uciderii, a morții acesteia. Din păcate, cazul lui uh, Giulio se înscrie într-o serie lungă de asemenea evenimente în care au avut loc din momentul în care uh, armata a preluat uh, puterea. Foarte mulți uh, cetățeni egipteni au aceeași soartă în uh, fiecare, în fiecare zi. Ofițerii nu au fost, uh, nu au fost trași la răspundere pentru cazul în care au fost torturați cetățeni egipteni și autoritățile din Egipt trebuie să, să abolească um, legislația represivă care este folosită ca un pretext în în combaterea terorismului. Doar așa se va putea păstra pacea și stabilitatea în Egipt. Vă mulțumesc. Mulțumesc. După, ace- după această listă scurtă de intervenții, trecem la uh, lista mai lungă a intervențiilor spontane. Din păcate nu se pot da cuvântul tuturor pentru că nu avem suficient timp. Primul este domnul Tajani. un interlocutor important. Egiptul este un partener important al Uniunii Europene, o țară importantă pentru stabilitatea în zona Mării Mediterane, dar nu putem să ne sacrificăm valorile pe altarul intereselor comerciale sau politice. Dialogul cu o țară ca Egiptul se bazează și pe colaborarea necesară și indispensabilă în domeniul respectării drepturilor personale, drepturilor omului. Este dre important ca Uniunea Europeană să apere drepturile personale, drepturile omului și în afara teritoriului său. Eu aș fi dorit o atitudine mai hotărâtă din partea doamnei înalt reprezentant. Aș fi dorit să fie aici azi în hemiciclu și aș fi dorit să apere și mai mult uh, um, situația celor doi italieni uh, uciși în, uh, um, într-o altă țară din Maghreb sau uh, cei doi ofițeri de marină italieni uh, deținuți în India. Trebuie să ne facem auzită vocea. Mulțumesc! látja milyen örömmel nyugtázták a beszédét köszönjük mi is. caputo képviselő úr következik. Mulțumesc, Caputo. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Europa trebuie să fie alături de Italia, cerând să se facă lumină în ceea ce privește decesul lui Giulio Regeni în Egipt Ministrul italian Paolo Gentiloni a spus că nu putem uh, accepta adevăruri uh, comode ca cel pe care dorește să-l spună guvernul egiptean. Cu toții trebuie să acționăm hotărât. Europa trebuie să ceară, să se clarifice situația acestui tânăr cercetător um, care um, arată și modul în care sunt încălcate drepturile omului în această țară. Egiptul este o partener important al Uniunii Europene, dar trebuie să respecte drepturile omului, libertatea de uh, exprimare uh, și de practicare a religiei. Uh, întreaga Europa și Italia trebuie să cere adevăr în ceea ce privește moartea lui Giulio Regeni, pentru că și Giulio Regeni trebuie să beneficieze de demnitatea de care beneficiază toți cetățenii europeni. Domnul Marias. Recent, în această aulă, ne-am exprimat preocupările legate de încălcarea drepturilor omului, omului în Egipt. Asasinarea lui Giulio Regeni, un cetățean european, este piratura care a umplut paharul. Condamnăm asasinarea lui Giulio Regeni, dorim să transmitem condoleanțe familiei sale și să ne exprimăm sprijinul pentru prietenii săi și colegii italieni care au luat cuvântul până acum. Trebuie ca Uniunea Europeană să transmită un mesaj hotărât Egiptului, trebuie ca Egiptul să respecte drepturile omului și, de asemenea, trebuie ca um, politicienii la, de la guvernare din Egipt să-și dea seama că uh, prin măsurile lor nu fac decât să îi stimuleze pe jihadiști care vor vrea să-și ia revanșa. Trebuie ca Uniunea Europeană să acționeze cât mai determinat pentru a condamna asasinarea lui Giulio Regeni. Domnul Telicca. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, îmi exprim și eu sentimentele uh, de, condo- de condolență familiei lui Giulio Regeni și sunt de acord că circunstanțele decesului său trebuie să fie anchetate în mod uh, independent. Să într-adevăr, este doar unul din sutele de cazuri care s-au întâmplat în Egipt și mă îngrijorează și mai mult următorul lucru. Ieri am discutat despre importanța parteneriatului cu Turcia și că vom discuta despre liberalizarea regimului de vize cu Turcia. În urmă cu câteva minute am discutat despre Kazakhstan. Am, un, am semnat un acord cu acest regim, cu această țară, știind de ce regim este condusă. Înțeleg cât de important este parteneriatul cu Egiptul, însă, domnule comisar, aștept din partea dumneavoastră informații clare despre cum putem să ne redefinim relațiile cu Egipt, astfel încât pe viitor parteneriatul nostru să fie unul cu adevărat uh, puternic. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cuso. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu 10 ani în urmă, femeile sindicaliste uh, din Egipt Egipt ne arătau că în Egipt e nevoie de justiție socială și de pâine. Mubarak era copilul răsfățat al Europei și, din păcate, libertatea, justiția și nici pâinea nu au ajuns în Egipt. Ce s-a întâmplat a fost o altă lovitură de stat și uh, SUA și nu numai continuă să vândă arme acestui regim. 1700 de condamnări la moarte, 3000 de detenții anul trecut. Lupta sindicală și democratică continuă și asta voia să ne spună Giulio Regeni, de aceea a fost torturat și asasinat. Egiptul este un partener strategic al UE și UE nu trebuie să uh, lase aceste acțiuni fără consecințe. Din păcate, mi se pare că în Uniunea Europeană uh, lipsește solidaritatea. Uh, și drepturile omului sunt apărate numai când le convine unora. Mulțumesc. Domnul Bonano. Si, signor președinte. Doamnă președinte, într-un caz atât de grav, eu doresc să subliniez faptul că dacă Europa ar fi cu adevărat unită, ar trebui să spună simplu Egiptului sau ne spuneți adevărul în legătură cu ceea ce s-a întâmplat lui Giulio Regeni, sau noi stopăm orice evoluție, orice relație economică și diplomatică. Uh, o astfel de atitudine ar fi suficientă pentru a face Egiptul să înțeleagă că nu-și poate bate joc de familia lui Regeni uh, și de un întreg continent care cere răspunsuri, în timp ce guvernul egiptean continuă să ne aducă versiuni foarte diferite în legătură cu ce s-a întâmplat. Ar fi suficient să facem acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Cicuc. Grazie, președinte. E evident... Mulțumesc, domnul președinte. E evident că aici e vorba de credibilitatea pene. E vorba de credibilitate, de apărarea adevărului, de uh, protejarea unei anchete care încă nu este garantată, nu, se, nu e sigur că va duce la adevăr. E important să treacă de la vorbe la fapte, e important să se asigure transparența în ceea ce privește um, asasinatul unui tânăr, Junior Egeni, care dorea să înțeleagă un sistem diferit de cel în care a crescut. Cerem doamnei Mogherini să spună Egiptului că trebuie să garanteze această transparență, adevărul și guvernul italian trebuie să întrerupă relațiile comerciale cu Egiptului pentru că aflarea adevărului este prioritară față de orice altceva. Mulțumesc! Mulțumesc și are cuvântul acum domnul Howitt. Vă mulțumesc. În calitate de membru britanic al Parlamentului European, îmi eh, exprim îngrijorarea față de cazul eh, domnului Giuliano Regeni și față de toate cazurile de încălcare a drepturilor omului în Egipt și față de cetățenii eh, egipteni. În uh, intervenția mea doresc să sprijin aliniatul din rezoluția noastră prin care cerem Comisiei Europene să uh, reglementeze exporturile de echipament special înspre uh, Egipt, uh, care pot fi echipament care pot, poate fi folosit pentru persecutarea poziției politice. Uh, Guvernul din uh, Egipt a creat o unitate uh, secretă de supraveghere a propriei popul- populații care nu poate fi uh, trasă la răspundere de nicio altă autoritate a statului și uh, Uniunea Europeană trebuie să treacă la uh, acțiuni pentru ca asemenea complicități cu Egiptul să devină ilegală. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Șogor acum. Giulio Regeni, tragicus și și halal. Giulio Regeni a murit în mod tragic și brutal și moartea sa trebuie investigată de o comisie imparțială. Mă îndoiesc că, că se va afla vreodată tot adevărul. Dar pare evident că acest tânăr nu a fost victima unei crime obișnuite E clar că a fost ucis din motive politice și din cauza activităților sale. Este inacceptabil acest lucru, chiar dacă s-a întâmplat într-un stat în care uh, situația socială este tulbure, chiar la 5 ani după Revoluție sau chiar mai tulbure decât înainte de Revoluție. Trebuie să uh, ne exprimăm pe acest subiect când sunt implicați cetățeni europeni. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nu se repetă acest lucru. Mulțumesc. Și acum domnul Menisiu. Grazie, președinte. Verità e giustizia per Giulio Regeni. Mulțumesc, domnule președinte. Libertatea și justiția în cazul lui Giulio Regeni sunt absolut necesare și cerute de toate instituțiile europene. Trebuie să ne asigurăm că nicio realitate economică europeană nu este implicată în uh, acțiuni de supraveghere, de tortură, lucruri care se întâmplă în această țară, în Egipt ne confruntăm cu o situație de încălcare repetată a drepturilor omului, pe care am subliniat-o și rezoluția noastră comună. Trebuie să luptăm împotriva acestei situații din toată, cu, cu multă hotărâre. Situația regiunii regenii trebuie să ne facă să ne gândim, uh, mai ales pe tinerii care se implică în politică dor, cu dorința de a schimba lumea. Eu cred că și Giulio uh, Um, în cercetările sale, în studiile sale, a încercat să schimbe ceva și a plătit cu viața această sete de adevăr. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Benifei, domnule comisar. A ascultat intervențiile unanime ale colegilor. Aveți cuvântul pentru a le răspunde. Vă mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, cred că avem cu toții aceeași părere, cu toții am fost șocați în momentul în care, pe 3 februarie, cadavrul nesuflețit al lui Giuliano Regeni a fost uh, găsit pe străzile din Cairo după dispariția sa pe 26 ianuarie. Acest eveniment nu este o, nu este o tragedie personală pentru cei uh, care l-au cunoscut, dar este o tragedie pentru întreaga Uniune Europeană, pentru instituțiile și pentru Uh, toți cetățenii europeni, un lucru exprimat de toți vorbitorii de astăzi. Vicepreședinta Comisiei, doamna Mogherini, a discutat de două ori despre acest caz cu ministrul de externe egiptean, a insistat asupra necesității uh, întreprinderii unei anchete uh, independente în strânsă colaborare cu autoritățile din Italia, tocmai pentru a clarifica circumstanțele decesului său. Serviciul European de Acțiune Externă s-a referit de asemenea la acest caz în februarie în Egipt. În alta reprezentantă și Serviciul European de Acțiune Externă colaborează cu autoritățile italiene uh, în acest caz. Pentru Uniunea Europeană sunt, este deosebit de importantă respectarea drepturilor omului în toate statele, inclusiv în Egipt. Și aș putea să vă dau un alt uh, exemplu recent am uh, intervenit de mai multe ori în urma încercărilor de închidere a centrului uh, El Nadim, care se ocupă de reabilitarea victimelor uh, violenței și torturii. Uh, promovarea uh, drepturilor omului uh, sunt principii călăuzitoare ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. În anul 2015, Uniunea Europeană a revizuit relațiile bilaterale cu Egiptul în contextul acordului de aderare care a fost suspendat din anul 2010. Obiectivul a fost de a discuta din nou mai multe domenii cheie, cum ar fi democrația și drepturile omului și de a stabili uh, elementele de interes comun. În noiembrie anul trecut, în Cairo, am uh, reînceput dialogul uh, privind situația drepturilor omului din Egipt, primul dialog din ultimii ani. Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă păstrează contacte regulate cu reprezentanții societății civile, cu activiștii care apără drepturile omului și uh, doamna Mogherini s-a întâlnit în urmă cu patru luni cu reprezentanții acestor organizații. În acest moment, împreună cu statele membre, lucrăm la redactarea unei declarații privind situația drepturilor omului din, uh, din Egipt, care va fi depusă cu ocazia Consiliului uh, Drepturilor Omului de la Geneva. În următoarele luni, doamna Mogherini va vizita Egiptul și va aborda toate aceste subiecte și vă pot asigura că vom depune toate eforturile necesare, vom colabora cu autoritățile de resort din Italia pentru a afla uh, întregul adevăr și pentru a ne asigura că cei responsabili de tortura și uh, uciderea lui uh, Giuliano Regeni vor fi aduși în fața instanței. Vom cere în continuare o punere în aplicare și o respectare a reformei constituționale din anul 2014, respectarea uh, uh, reformei statului uh, de drept din Egipt și respectarea aspirațiilor cetățenilor egipteni de a ajunge la un stat democratic și stabil și prosper. Și aș dori să mai adaug că în contextul cooperării noastre cu Egiptul. Suntem dispuși să sprijinim organizațiile societății civile, mai ales când vine vorba de aprofundarea sistemului evoluțiilor democratice din Egipt. Acesta este un obiectiv esențial al politicilor noastre uh, față de Egipt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru remarcile dumneavoastră finale au fost depuse 8 moțiuni de rezoluție și uh, închidem astfel această dezbatere. Votul va avea loc uh, mai târziu astăzi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația din uh, Republica Democrată Congo. O să dau din nou cuvântul în primul rând autorilor. Primul este domnul Sebastian. Bun dia, multe gracias, señora presidenta. El deterioro în la situație. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, doamna președinte Situația din Republica Democratică Congo s-a deteriorat la modul foarte grav. Președintele Kabila rămâne la putere, deși uh, Constituția nu permite acest lucru și uh, astfel se creează tensiuni între uh, partidele de la guvernare, cele din opoziție și societatea civilă. Știm că protestele s-au soldat cu multe victime. Aceste proteste sunt provocate și de sărăcia greu de suportată de mare parte a populației RD Congo. De asemenea, avem un uh, război uh, uh, mocnit care este insuportabil pentru populațiile din nord și mai ales pentru femeile din RD Congo. Trebuie ca toate grupurile politice din Parlamentul European să ceară categoric președintelui Kabila să respecte drepturile omului, să respecte Constituția și uh, trebuie ca președintele Kabila să înțeleagă că nu poate rămâne la putere împotriva voinței poporului și împotriva Constituției. Mi-aș fi dorit ca în rezoluția noastră să se menționeze și comerțul cu uh, minereuri de conflict pentru că nu e vorba doar de o problemă politică, doar de un actor politic care nu respectă legile. Sunt foarte multe relații economice uh, complexe legate de aceste minereuri de conflict și Uniunea Europeană trebuie să denunțe acest lucru. Mulțumesc, domnul Demesmacher, un minut. Voor de Democratische Republic Vă mulțumesc. Uh... Doamna președintă, momentul important este deosebit de important pentru Republica Democrată Congo. Um, mai mulți actori au cerut uh, președintelui Kabila să respecte Constituția. De fapt, uh, domnul Kabila nu mai are niciun uh, viitor politic, uh, cu toate acestea își dorește un viitor mandat prezidențial lipsit de uh, constituționalitate și climatul uh, uh, politic se tot uh, înrăutățește. Tăcerea trebuie să fie respectată, chiar dacă Uh, reprezentanții opoziției sunt persecutați, uneori chiar și asas- uh, asasinați. Aș dori să menționez uh, numele lui Fred Bauma și Yves McVambala, care sunt deja de un an în închisoare și aș dori să cer în altei reprezentante și Consiliului să se implice mai mult pentru a pune capăt domniei impunității în Republica Democrată Congo. Mulțumesc, domnul Corao. Mulțumesc, doamnă președinte. Republica Democratică Congo se confruntă cu o criză politică gravă și cu amenințări grave la adresa democrației. Tentativele președintelui Kabila de a întârzia procesul electoral pentru a-și uh, continua mandatul. Uh, valențele sale dictatoriale încalcă Constituția și drepturile uh, recunoscute în Congo. E vorba de o țară emblematică pentru incoerența acțiunii externe ale Uniunii Europene. În același timp, este țara care obține cel mai mult adevăr din partea Uniunii Europene și țara cea mai bogată din lume în ceea ce privește resursele naturale. Uh, schimburile comerciale între UE și Congo sunt, uh, arată evident acest lucru. Trebuie să respecte Constituția, trebuie să respecte recomandările ultimei misiuni electorale, trebuie să se asigure organizarea unor alegeri libere, uh, fără a se permite un nou mandat lui Kabila. Apărătorul drepturilor omului Christopher Ngoi, deținut injust, trebuie eliberat și să beneficieze de tratament medical adecvat uh, pentru că este grav bolnav. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur că avem pe ordinea de zi o rezoluție de urgență referitoare la situația preelectorală din Erde, Congo. În următoarele luni, avem uh, momente cruciale pentru viitorul acestei țări și pentru regiune în general. Și vreau să subliniez trei aspecte din textul comun. În primul rând, procesul electoral în sine. Vreau să insist pe punerea în aplicare a recomandărilor misiunii de observare electorală din 2011 și ale misiunii de monitorizare din 2014 pe care am condus-o chiar eu. Este foarte necesar ca președintele și guvernul să-și asume răspunderea. E nevoie de un calendar electoral, de un buget și de angajamentul public de a respecta Constituția fără întârziere, pentru că altfel această țară uh, riscă să uh, uh, explodeze. Apoi, susțin continuarea MONUSCO, MINUSCO și... În al treilea rând, dimensiunea regională. Uniunea Europeană și Uniunea Africană trebuie să facă tot ce pot pentru a menține dialogul politic cu și între statele din regiune pentru a evita escaladarea tensiunilor pe plan regional. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Prevederile Constituției unui stat protejează cetățeanul de uh, liderii acelui stat. Această relație de încredere este distrusă când liderii nu o respectă. Așa se întâmplă acum în RDC. Amânarea alegerilor pe motiv de uh, modificarea Constituției pentru ca președintele în funcție să mai uh, obțină un al treilea mandat este o afacere internă a uh, RDC Oare e cazul ca Parlamentul European să dezbată acest subiect în ședință plenară? Eu cred că da. De ce? Uniunea Europeană este foarte implicată în tranziția din RDC, de la bun început. Uniunea Europeană a contribuit la uh, crearea condițiilor pentru organizarea alegerilor anterioare. Uniunea Europeană a contribuit la consolidarea democrației la care aspiră congolezii. Astfel, Parlamentul European nu face decât să amintească liderilor RDC foaia de parcurs către democratizarea statului lor, la care au aderat și încă aderă. Președinta întrerupe. Președinta întrerupe, mulțumesc. Are cuvântul doamna Sera Rodriguez. Gracias, presidenta. Eh, creo que estamos ante una resolución bastante débil. Vă mulțumesc, doamna președintă această rezoluție este destul de slabă, ar trebui să intrăm mai în detaliu uh, vis-a-vis -vis de anumite aspecte referitoare tot la încălcarea drepturilor omului în Republica Democrată Congo. Parlamentul European ar trebui să adopte măsuri care să pună capăt implicării multinaționale în uh, finanțarea uh, conflictelor armate în uh, anul 2015, un alt reprezentant al uh, ONU din programul pentru mediu a afirmat că 2% din uh, profiturile aduse de exploatarea resurselor naturale sunt folosite pentru a plăti forțele armate. Se exploatează în continuare pădurile și minereurile prețioase, de, chiar dacă mm, Uh, resursele naturale nu pot fi exploatate la nesfârșit. Mulțumesc, doamna Arena, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Conform Constituției din Congo, alegerile trebuie să aibă loc în următoarele 90 de zile, pentru că atunci expiră mandatul președintelui Kabila. Uh, tăcerea președintelui Kabila și tentativele puterii de a rămâne Ehm, la guvernare este emblematică pentru instabilitatea din Congo. Din iulie 2015, un val de represiune ehm, este exercitat asupra întregii opoziții. Autoritățile din Congo trebuie să creeze rapid condițiile unor alegeri libere, transparente eh, și care să respecte Constituția. Uniunea Africană trebuie să joace rolul ehm, de a cere să se respecte Constituțiile în Africa. Uniunea Europeană trebuie să sprijine un proces clar eh, și uh, să discute sancțiuni țintite uh, și uh, ONU să definească mandatul MONUSCO. Corect, Mulțumesc. Ați, v-ați prezentat bine și pe scurt. Domnul Preda. Vreau să insist asupra nevoii de a organiza alegerile legislative și prezidențiale până la sfârșitul anului în republica democratică congo așa o prevede constituția și cred că linia asta trebuie urmată fără niciun fel uh, de corecturi președintele kabila are de fapt în fața lui de ales între respectarea constituției și limitarea la două mandate respectiv uh, are posibilitatea să cedeze tentației de a rămâne la putere cu orice preț în ceea ce mă privește sper că va alege prima cale cea a respectării constituției pentru că altfel mă tem că vom vedea uh, repetarea scenariului din burundi sau din alte țări unde uh, această tentație de a te eterniza uh, la putere călcând în picioare prevederile constituționale îi animă pe unii dintre liderii politici. mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Kienge. Merci. Mulțumesc. Republica Democratică Congo, alegerile prezidențiale reprezintă uh, cel mai, cea mai importantă uh, demonstrație democratică. Autoritățile trebuie să arate că vor respecta Constituția, mai ales uh, prevederile privind alternanța care limitează numărul mandatelor președintelui la două. Trebuie să se stabilească calendarul electoral respectându-se um, strict Constituția. Cerem autorităților din uh, Congo să respecte libertatea presei, libertatea de asociere și libertatea de opinie. Sunt valori minime ale democrației. Um, sfârșitul mandatului președintelui Kabila este fundamental pentru democrația în RD Congo și va avea un impact important asupra viitorului și stabilității întregii Africii Centrale. Cer de asemenea liberarea imediată a prizonierilor politici care au apărat principiile fundamentale din Constituția acestei țări și Uniunea Europeană trebuie să sprijine acest proces proces respectând Constituția din Congo. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Nart. președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Republica Democrată Congo și discutarea despre situația din această uh, țară este o ironie, pentru că nu discutăm despre o adevărată republică, ci de prezența unui grup de forțe armate și de o cleptocrație. În plus, nu este acoperită întreaga zona a fluviului uh, Congo, deci numele în sine este o ironie. Este o țară foarte bogată cu o populație foarte săracă în același timp. Au fost cheltuit uh, fost cheltuite 6 miliarde de euro în ultimii ani în asistență pentru dezvoltare. Trebuie să sprijinim populația civilă. Trebuie să ne asigurăm că articolele 8, 9 și 96 a acordului de la Cotonou sunt respectate și asistența oferită de Uniunea Europeană ar trebui să fie suspendată până când, uh, într-adevăr, această țară devină o republică și o, o, o democrație. Mulțumesc, domnul Venta, un minut. Mulțumesc foarte mult. Situația instabilă din uh, Republica Democratică Congo pune sub semnul întrebării uh, corectitudinea alegerilor care vor avea loc Același lucru s-a întâmplat um, și în alte țări. Kabila vrea să creeze o adevărată dinastie la vârsta lui de 90 de ani și um, și face tot ce poate pentru a rămâne la putere. Resursele Uh, foarte bogate ale Congo sunt foarte tentante și, din păcate, această țară este una unde se încalcă drepturile omului în mod sistematic. E foarte important ca Uniunea Europeană și alți actori internaționali să facă presiune asupra acestui stat și să susțină societatea civilă și opoziția care să poată să uh, contribuie la organizarea de alegeri în noiembrie. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Președintele Kabila conduce Republica Democrată Congo de 21 de ani și pare că dorește să rămână încă la putere o perioadă mai lungă de timp și recurge, recurge la diferite tertipuri pentru a face acest lucru și acest lucru duce la tensiune politică și la violențe în acest stat. Trebuie să ne asigurăm că Constituția țării este respectată și că anul viitor vor avea loc alegeri. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu mai putem spune că Republica Democrată Congo este o comunitate democrată. Această țară dispune de bogății, de mari bogății uh, minerale și este păcat că populația este atât de săracă și reprezentanții Națiunilor Unite pentru drepturile omului trebuie să-și poată desfășura în continuare activitatea în acest stat. Vă mulțumesc! Încep, începem uh, procedura intervențiilor uh, spontane. Nu pot să dau cuvântul tuturor celor care și-au manifestat interesul. Are cuvântul doamna Petir. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-mi exprim sprijinul față de această rezoluție, având în vedere situația gravă din Congo. Organizațiile umanitare consideră că în momentul de față șapte milioane și jumătate de oameni nu au acces la apă potabilă sau la îngrijiri medicale și mulți copii nu pot să meargă la școală din cauza conflictelor și operațiunilor militare. Există 3 milioane de persoane deplasate în interiorul țării și uh, jumătate de milion de persoane s-au refugiat în țările vecine. Cred că următoarele alegeri parlamentare și uh, din, uh, vor fi o ocazie de tranziție democratică după ani de război și stabilitate în această țară africană. Trebuie să contribuim cu toții la procesele democratice din RD Congo doamnă președinte cred că președintele kabila ar trebui să se uite în jur. Din păcate avem și alte exemple în Africa, exemple de președinți care se credeau eterni și au vrut să se scutească de Constituție. S-a întâmplat uh, cu Blaise Compaoré în Burkina Faso și consecințele sunt cunoscute, dar uh, acolo procesul, uh, poporul a câștigat și procesul democratic a început. Bogățiile din Congo trebuie să fie repartizate de un regim democratic și să ajungă la poporul care suferă astăzi atât de mult. Uniunea Europeană trebuie să fie un partener al Africii pentru că avem interese comune dar trebuie ca Uniunea Europeană să fie și vigilentă cu privire la respectarea democrației în Africa. Mulțumesc! Mulțumesc! Aici se încheie procedura Catch the Eye și dăm cuvântul domnului Han în numele Comisiei. Vă rog, domnule comisar. De asemenea, vreau să îi rog pe colegi să facă liniște. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și bun venit tuturor. Comisia Europeană salută oportunitatea pe care avem de a discuta situația drepturilor omului din Republica Democrată Congo și așteaptă cu nerăbdare adoptarea rezoluției uh, Parlamentului European care se referă la procesul uh, politic crucial, viitoarele alegeri, situația îngrijorătoare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în RDC. Această țară se confruntă cu provocări imense, nu doar din punctul de vedere al combaterii uh, sărăciei și asigurării securității cet- cetățenilor săi. Uh, laureatul premiului uh, Saharov uh, a, a luat cuvântul în fața Parlamentului uh, European referindu-se la uh, situația dificilă prin care trec femeile în această zonă, um, procesul fragil de pace din estul RDC depinde de cea mai mare operațiune de păstrare a, a păcii din istoria ONU. Această misiune, MONUSCO, se desfășoară într-un context foarte dificil. În urma alegerilor din 2006 s-au înregistrat progrese Economia a crescut, câteva grupuri armate din est au fost uh, învinse sau îngrădite, însă uh, trebuie, mai trebuie făcute multe lucruri pentru a ajunge la instituții consolidate. Însă RDC se apropie de un moment important în evoluția sa istorică. Anul 2016 ar trebui să fie anul în care se organizează alegeri prezidențiale, însă uh, reprezentanții societății civile să tem că termenele constituționale nu vor fi uh, respect, uh, respectate. Trebuie să ne concentrăm pentru a garanta alegeri uh, transparente și corecte constituționale. Acest lucru nu înseamnă că cei de la putere și cei din opoziție trebuie să fie de acord vis-a-vis -vis de provocările cu care se confruntă această țară pe viitor, ci ar trebui să convină asupra foii de parcurs care să permită organizarea uh, de alegeri libere. Din păcate, protestele au fost reprimate în anumite cazuri și libertățile fundamentale par să fie amenințate serviciile mm, secrete de stat sunt acuzate că ar fi implicate în anumite cazuri problematice și reprimarea a fost uneori disproporționat de, de, de puternică. În Kinshasa Uh, vom reaminti guvernului că trebuie să-și respecte obligațiile, pentru că miza este una importantă. Economia a fost afectată în mod negativ de scăderea prețurilor la materii prime și acest lucru duce la uh, deficiențe în serviciile publice. Cred că trebuie să acordăm toată atenția nemulțumirilor din RDC. Uniunea Europeană a investit foarte mult în securitatea acestui stat și prin intermediul asistenței pentru dezvoltare ne-am angajat într-un parteneriat pe termen lung cu RDC. Nu este vorba doar de asistență mat- materială. Oferim experiența, expertiza noastră în sprijinirea procesului de pace, în parteneriat cu Uniunea Africană și cu restul comunității internaționale. Prin abordarea noastră cuprinzătoare, am pus pe primul loc drepturile omului și am recunoscut în același timp rolul crucial al Națiunilor Unite. Am colaborat uh, îndeaproape cu uh, Biroul Comun al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din RDC. Am contribuit la combaterea impunității și am sprijinit uh, reformele pe termen lung a, a, sectorului uh, siguranței din uh, Republica Democrată Congo. Am, ne-am angajat de asemenea într-un dialog și cu autoritățile locale și în concluzie, doamnă președinte, suntem convinși că Republica Democrată Congo va reuși să depășească situația fragilă și să ajungă într-o situație stabilă doar dacă își va respecta Constituția, va respecta statul de drepturi și drepturile omului. Viitorul uh, Republicii Democrate Congo aparține cetățenilor săi și vocea lor trebuie să fie ascultată cu ocazia alegerilor. Uniunea Europeană va recurge la toate instrumentele pe care stau la dispoziție pentru a garanta acest lucru rezoluția Parlamentului European este una oportună și vă mulțumesc pentru atenția deosebită pe care ați acordat-o discursului meu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. În numele colegilor mei, aș dori să încerc scuză pentru cât de zgomotoasă a fost sala acum însă sosesc 751 uh, de eurodeputați, lucru care cauzează acest zgomot. Îmi cer scuze pentru această situație. Au fost depuse șapte moțiuni de rezoluție. Închidem această dezbatere și imediat uh, vom trece la vot. Reluăm uh, sesiunea imediat.